Well, this is now four minutes late. I'm happy that we are three colleagues in the room. Stimați colegi, a sosit momentul să începem. Vă voi comunica ceea ce s-a decis la decizia coordonatorilor. În ceea ce privește agenda din martie, petițiile cu privire la serviciile școlare și cele cu privire la uh, energia geotermală vor fi adăugate la agenda. Cele cu privire la um, produsele medicale din Andalusia și uh, discriminarea copiilor și uh, Celelalte vor fi adăugate la agenda din aprilie. În ceea ce privește rapoartele și avizele, coordonatorii au decis că raportul anual cu privire la activitatea ombudsmenului va fi preluat de către EFDD. Decizia cu privire la raportorul uh, în ceea ce privește raportul special cu privire la transparența activității Consiliului și uh, raportul nostru anual. Uh, deci această decizie a fost amânată până în martie. Coordonatorii au decis că PETI ar trebui să redacteze un aviz cu privire la raportul uh, LIBE în ceea ce privește standardele minime ale minorităților în UE. Raportul, uh, cine va prelua raportul, acest lucru se va decide în martie. În fine, dacă dorim, putem să înaintăm uh, amendamente cu privire la buget în ceea ce privește uh, proiectele pilot și etapele pregătitoare, dar am stabilit că lăsăm acest punct deschis. De asemenea, am decis să nu avem niciun aviz cu privire la uh, raportul privind descărcarea 2017. În ceea ce privește recomandările contestate, au fost adoptate în forma în care am propus eu, cu câteva excepții minore, și anume 0998 și 0147, 489 și 480, care uh, vor fi urmărite. 0999, această petiție va fi închisă. Celelalte uh, petițiile cu privire la Catalunia au fost declarate inadmisibile. În ceea ce privește uh, petițiile de pe lista B, petițiile uh, au fost închise. Celelalte petiții au rămas deschise și vor fi urmărite în continuare. În ceea ce privește misiunile și audierile, coordonatorii au decis că vizita la Famagusta, planificată pentru 7-8 mai, va fi... Uh, e bine, cu privire la aceasta se va decide uh, într-o procedură scrisă, dacă se va mai desfășura sau dacă va fi amânată. Audierea privind perturbatorii endocrini e planificată pentru uh, reuniunea din martie și uh, proiectul acesta va fi finalizat prin procedură scrisă. Colegii se vor înțelege așadar în scris între ei. În cea de-a doua parte a anului 2018, grupurile vor transmite solicitări pentru misiuni, vizite la fața locului și audieri. Acest lucru trebuie făcut până pe 6 martie. În ceea ce privește follow-up-ul misiunilor 1088 cu privire la FACA, coordonatorii au decis să transmită o uh, întrebare cu solicitare de răspuns oral Comisiei și Consiliului cu uh, rezoluție pentru a fi înaintată la plenara din uh, iulie 2018. De asemenea, vom uh, transmite subiecte posibile pentru organizarea unei reuniuni interparlamentare cu parlamentele naționale. Deadline-ul a fost stabilit de asemenea ca fiind 6 martie. Coordonatorii au decis de asemenea să înainteze o întrebare cu solicitare de răspuns oral comisiei privind strategia privind dreptul persoanelor cu dizabilități de a vota și de a se prezenta la alegeri, mai ales în contextul alegerilor uh, electorale pentru Parlamentul European uh, din 2019. Apoi uh, aș dori să vă ofer o actualizare cu privire la... Nu, eu am oferit o actualizare cu privire la evoluțiile Brexitului și proiectele de rezoluție care vor urma Um, în contextul plenalei uh, din martie și, de asemenea, viitorul uh, relațiilor dintre UE și Regatul Unit. Am prezentat și stadiul actualizat al uh, Petit Porto, al portofoliului Petit. În ceea ce privește rezoluția Brexit, membrii pot să își transmită propunerile. Deadline este 26 februarie, deci luni, la ora 3 am discutat despre reforma statutului ombudsmanului și am decis că vom uh, amâna o decizie pentru o reuniune următoare. Alte puncte uh, de informare nu au existat și Angela ne-a informat cu privire la vizita din Peru, de la Lima. Și cam asta s-a discutat la reuniunea coordonatorilor. Acum, haideți să trecem la vizita de informare uh, de la Taranto. Sunt uh, bucuroasă să observ că uh, câțiva membri care au fost la Taranto sunt prezenți aici. După cum uh, vă amintiți, vizita s-a desfășurat în iulie, eu am condus delegația, iar Angela Velina a fost alături de noi, de asemenea domnul Terry Cabras și am avut și membrii ex officio, domnul Cosolino, bun venit la comisia noastră, și Eleonora Evi. Delegația a fost la Ilva și la uh, fabrica uh, de acolo pentru a vedea uh, pe teren ce se întâmplă acolo. Am analizat situația cu privire la poluare și la um, uh, situația SMM-ului, uh, SSM-ului de la fața locului. Uh, de asemenea, ne-am uh, aplicat asupra viitoarelor riscuri care ar putea apărea și care ar putea să înrăutățească și mai mult situația în această zonă, o zonă foarte frumoasă, aceasta, Taranto. De asemenea, ne-am întâlnit cu petiționarii și cu câteva părți interesate, implicate, pentru a înțelege mai bine cum stau lucrurile acolo. Avem un raport detaliat care este disponibil referitor la această vizită și în care au fost înregistrate discuțiile și observațiile pe care le-am făcut pe parcursul vizitei. Trebuie să subliniez că delegația a înțeles cât de extremă este situația și, de asemenea, a înțeles complexitatea procesului uh, tehnologic și industrial trecut, prezent, respectiv lipsa unor astfel de procese. Am descoperit de asemenea că oamenii se confruntă cu uh, probleme de natură de impact fizic, fiziologic, începând cu aerul pe care îl respiră acești oameni și ajungând până la mirosurile îngrozitoare pe care sunt nevoiți să le inhaleze virusuri care intră și în casele oamenilor, mai ales în uh, zilele cu vânt mai puternic. În ceea ce privește această fabrică Ilva, comisarul Vela a răspuns că comisia urmărește situația îndeaproape și s-a referit la o procedură de infringement referitoare la plângerea în care se solicita și să făcea trimitere la directiva privind uh, emisiile industriale, este vorba despre directiva IED, și uh, decizia Comisiei de a implementa cele mai bune tehnici pentru producția de fier și oțel. Cu toate acestea, în vizita noastră de acolo, am auzit că există planuri de a crește producția, chiar dacă cele mai bune tehnologii uh, disponibile nu sunt implementate, ceea ce este un lucru care ne-a supărat. Una peste alta, am înțeles că nu există soluții simple pentru Taranto. Punctul de plecare ar trebui să fie o decizie echilibrată și împărtășirea de responsabilități pentru dezvoltarea a trei modele de branșă, de mediu, social și economic. Fără ca vreunul dintre ele să fie subordonat celuilalt. De asemenea, trebuie să învățăm din greșelile din trecut. Comisia trebuie să asigure un follow-up uh, a ceea ce se întâmplă la fabrica din Ilva și, în general, uh, în regiunea Taranto. Aș dori să mulțumesc tuturor celor care au participat uh, la această delegație, celor prezenți aici, inclusiv vizitatorilor din Taranto și sigur că um, depoluarea zonei și uh, transformarea vieții cetățenilor într-una mai sigură este ceva absolut obligatoriu. Bun, să vedem cine s-a înscris să ia cuvântul. Doresc să dau cuvântul uh, mai întâi membrilor. Domnul Terica Cabras nu este aici, dar Angela este prezentă și uh, aș vrea să o întreb dacă dorește să adauge ceva. No, eu cred că l-ați explicat. Da, mulțumesc, cred că ai explicat totul foarte bine. Am participat la această delegație și vreau să mulțumesc președintei și secretariatului pentru munca lor. A fost o misiune cât se poate de profitabilă. Chiar nu am mare lucru de adăugat la raport. S-a ținut cont de contribuțiile noastre și vreau să spun că este un raport detaliat și care reflectă exact ce s-a întâmplat. Și vreau să mulțumesc și petiționarilor care ne-au trimis uh, această petiție și care ne-au explicat uh, situația lor. Uh, am putut să ne întâlnim cu ei pentru că a fost important să putem să discutăm și cu dumnealor și să le împărtășim preocupările. Și e adevărat că este urgent este urgent ca toate condițiile din autoritatea de mediu integrată să fie îndeplinite pentru că persistă riscul uh, ecologic și riscul pentru locuințele din regiune. De aceea mi se pare că raportul dumneavoastră este unul foarte bun. to say something I meant. Am uitat să uh, menționez un lucru și anume că cetățenii, în mod sistematic, au fost excluși de la accesul uh, la informații cu privire la fabrică. Doresc să subliniez acest lucru, deci ei au fost privați de informații și de asemenea doresc să mă adresez lui Pedro și să-i mulțumesc pentru faptul că a pregătit această vizită excelentă și pentru faptul că ni s-a alăturat, că a fost împreună cu noi uh, în vizită. A fost foarte util și le mulțumesc și celor de la secretariat care au făcut toate pregătirile. Este vina mea, ar fi trebuit să menționez acest lucru încă de la bun început. Eleonora. Grazie. Îți mulțumesc, Cecilia. La rândul meu vreau să adresez mulțumiri președintei delegației pentru modul în care a fost gestionată întreaga vizită. Vă sunt de-a dreptul recunoscătoare pentru felul în care s-a desfășurat vizita și vreau să mulțumesc și secretariatului pentru întregul ajutor de care am beneficiat. În timpul acestei vizite la Taranto ne-am dat seama că există probleme foarte grave de sănătate, de mediu și care nu sunt recente, sunt uh, vechi de zeci de ani și care au un impact asupra uh, locuitorilor, asupra economiei. Există uh, foarte multe probleme, mai ales boli respiratorii, uh, care afectează pe copii și există tumori și boli cardiovasculare, totul din cauza că aerul este deosebit de poluat și acest lucru ar trebui să ne dea de gândit. Am avut posibilitatea de a asculta și ce aveau de spus au asociațiile locale, asociațiile reprezentanților din acele teritorii care ne-au spus ce mult a avut de suferit și agricultura locală și este un alt aspect care trebuie evidențiat. Autoritățile sanitare este un alt punct asupra căruia aș vrea să insist puțin. Autoritățile sanitare și autoritățile de protecție a mediului au spus că chiar dacă uh, cu condițiile de la Ilva ar fi respectate, ceea ce nu se întâmplă astăzi, totuși riscul sanitar pentru teritoriu și pentru cetățeni ar rămâne totuși la un nivel foarte, foarte ridicat și inacceptabil. După părerea noastră, uh, există acte de neglijență uh, din partea ENI, uh, acte care se repetă și sunt confirmate și faptul că ei refuză să facă modificări logistice și comunicarea este absentă atunci când nu este insuficientă în ceea ce privește proiectul Parosa și datele legate de contaminarea datorată activităților industriale. Ni se pare așadar că e clar că guvernele care s-au perindat la putere în Italia nu au fost la înălțime și nu au putut să protejeze economia și sănătatea din teritoriul Taranto, deși s-au cheltuit foarte mulți bani uh, <clears throat> tocmai în acest scop. În concluzie, aș vrea să spun că raportul despre care discutăm astăzi pune în evidență în mod clar ceea ce tocmai am uh, spus, și am putea ajunge la concluzia că aici nu e vorba despre aplicarea celor mai bune tehnologii cu putință, nu e vorba nici de uh, schimbarea <clears throat> modului de gestiune ca să confirmăm scenariul, ci trebuie să fie abandonat un model de dezvoltare care este anacronic, care nu mai are niciun rost și ar trebui să favorizăm o adevărată uh, uh, um, modificare a destinației acestui teritoriu, o reconversiune industrială, dând uh, uh, posibilitatea cetățenilor să-și exprime creativitatea, să vină cu propuneri și să pună la punct activități noi, așa cum ne-am dat seama cu proprii noștri ochi în timpul vizitei. În plus, există foarte multe uh, elemente suplimentare apropo de uh, uh, um, uzina Ilva care probabil că vor fi prezentate și de petiționari uh, pe parcursul timpului și care vor trebui evaluate. Comisia noastră acordă toată atenția acestui uh, subiect și atenția noastră trebuie să rămână constantă. Mr. Cosolino, would you like to... Domnule Cosolino, doriți uh, să adăugați ceva? Nu, no, nu, no, nu, no, vorrei solamente... Nu, Aș vrea doar să spun că este foarte importantă munca pe care o facem noi, așadar vă mulțumesc frumos pentru toate eforturile dumneavoastră, mulțumesc și um, staffului de la comisia noastră, că raportul corespunde <clears throat> realităților pe care le-am văzut pe teren și întâlnirilor pe care le-am avut. Trebuie să, să ne dăm seama că suntem confruntați cu o poveste foarte complexă și nimeni nu dispune de o baghetă magică ca să rezolve de azi pe mâine toate problemele. Știm uh, care sunt problemele politice din Italia. Dacă s-ar putea rezolva problema din Tarato doar în câteva ore și sau în câteva săptămâni, toată lumea ar fi fericită. Parlamentul european nu este un, un, un, o zână. Trebuie să ținem cont de datele pe care le avem la uh, dispoziție. Eu cred că există câteva excese în acest raport care urmează să fie corectate, dar e clar că ce se întâmplă în Taranto nu se va rezolva în urma vizitei noastre și ar trebui să existe o distanță față de faptul că am făcut o vizită în iulie și documentul am scris acum. Între timp s-au întâmplat diverse în Taranto și se vor mai întâmpla noi lucruri până pe 19 martie când vom depune documentele sau până pe 24 aprilie când vom vota raportul. Deci trebuie să urmărim totul pas cu pas și cu multă atenție să urmărim pas cu pas ce se întâmplă în Taranto, să menținem un nivel de, de supraveghere maxim știind că probabil că va rămâne sacina viitorului Parlament European să uh, verifice ce se întâmplă acolo. Eu sunt de acord că trebuie să avem o relație cu opinia publică și cu cetățenii. E lucru asupra care trebuie să ne concentrăm să lucrăm în colaborare cu comunitățile locale și cu instituțiile. Să știți că nu este doar o problemă în uh, Taranto. Pentru că ne dăm seama că nu doar uh, Comisia și Parlamentul au de suferit de probleme de comunicări, nici măcar între noi nu ne transmitem documentele adminteri uh, uh, când încercăm să le obținem de la sediul EMA. Deci avem nevoie de cât mai multă vizibilitate. Am să propun uh, amendamente la raport, dar mi se pare că lucrăm cu o viteză neadeptată și trebuie să fim flexibili. Pentru că dacă ar fi existat o soluție uh, la problema alimentară, atunci am fi găsit-o, dar să fim conștienți de dimensiunea problemei cu care ne confruntăm. De... Mulțumesc foarte mult! Rosa, ai și tu cuvântul, te rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Mă alătur și eu mulțumirilor pe care le-a adresat Eleonora pentru faptul că uh, a fost atât de bine organizată această vizită și am ascultat pe toată lumea, pe sindicaliști, pe întreprinzători, pe cetățeni, care aveau propuneri serioase, propuneri alternative. De fapt, Parlamentul de două ori s-a deplasat la Taranto din 2014 până în prezent. De două ori ca să vedem cu ochii noștri uh, fumul și să respirăm cu plămânii noștri veninul, uh, o travă din aer ați fost în orașul meu ca să vedeți și să simțiți pe propria dumneavoastră piele ce trăiesc oamenii de acolo. Cetățenii care au prezentat această petiție trebuie să le spun mulțumesc, mulțumesc și asociațiilor și mulțumesc și mișcării care îi aparțin și am onoarea să-i aparțin. Noi avem o poziție clară în ce privește situația de mediu și de sănătate și economică din Taranto. Noi am spus că trebuie să fie închise sursele de poluare, începând cu Ilva. Noi vom prezenta un plan de reconversie cât se poate de serios care să permită crearea de locuri de muncă și nu pierderea de locuri de muncă pentru că nu doar Ilva, ci și alte uh, uh, uzine au nevoie investiții de două sau de zece ori mai mari pentru a crea locuri de muncă decât uh, costurile locurilor de muncă create de economia uh, um, um, cooperativă, de cultură, de turism sau de energiile generabile. Dacă investim un miliard în cultură, obținem patru miliarde. Dacă producem un uh, miliard în energiile generabile, se creează 13.000 de locuri de muncă. 17.000 de locuri de muncă sunt create dacă investim un miliard în economia circulară. Comisia uh, de petiții a făcut această vizită uh, și uh, a urmat vizite pe care a făcut-o Comisia de Mediu, cu totul ca să vedeți care sunt efectele siderurgiei Ilva și efectele rafinăriei de petrol Eni. În prezent nu există un plan industrial care vizează Eni, ci doar un proiect care vorbește deja de uh, 4000 de uh, uh, um, locuri de muncă care să fie anulate, dar de fapt nu se vorbește deloc despre poluare, dar nu este vorba aici doar despre situația uh, uh, Ilva sau uh, Eni. Elva, în mod normal, este în faliment și acum se așteaptă ca cineva să binevească să facă o ofertă ca să o, o, o cumpere. Uh, Există apoi proiectul Temparosa, care de asemenea ar trebui, urmează să polueze dacă este aprobat. Ce face Comisia? De ani de zile există o procedură de nerespectare a dreptului comunitar, dar Comisia Europeană nu are uh, curajul să um, sancționeze Italia. Ați condamnat la moarte o întreagă provincie și sute de mii de locutori, locuitori și ați condamnat la moarte viitoarele generații. Vă rog frumos să ne spuneți care este producția. Uh, angajați zeci de mii de muncitori. Dați măcar un loc de muncă în schimbul deceselor. Din 1960 nu s-a făcut nimic altceva. Dar este foarte clar că uh, în Taranto uh, nici măcar cimitirul nu mai este de ajuns. Nu mai avem locuri pentru morminte. Să ne ierte Dumnezeu, dacă nu ne credeți. Thank you very much, Monsieur Martin. Mulțumesc, domnul Martin. E bienvenue, bienvenue la... Și bun venit la Comisia PETI. Am revenit, n-am plecat niciodată. Mulțumesc că mi-ați dat cuvântul. Aș dori să, aflu, să dau câteva precizări, dar mă gândesc că um, colegii noștri din Italia au aceste informații deja. Cu siguranță știți că uh, ArcelorMittal a făcut o ofertă acestei uh, uzine de acolo și DigiComp face o anchetă aprofundată pentru a vedea dacă uh, sunt uh, respectate regulile comerciale, dar asta nu are nimic de a face cu mediul. În ultima vreme am aflat că uh, licența de exploatare uh, de acolo a fost, a fost declarată ilegală de către Curtea Constituțională Italiană în urma demersurilor autorităților. Așadar, indiferent de rezultatele alegerilor, uh, licența de exploatare va fi revizuită. Asta este informația pe care am primit-o eu deci e bine uh, și în ceea ce privește acea chestiune de nerespectarea uh, reglementărilor de sănătate publică și mediu. Am auzit această informație acum două-trei zile. Mulțumesc, spune doamna președinte. And now I'd like to listen also... Și acum aș dori să aud de asemenea punctul de vedere al comisiei și astăzi avem alături de noi pe Marco Gasparinetin. Vă rog, aveți cuvântul. Thank you very much uh, for this opportunity. Mulțumesc foarte mult pentru această ocazie și vă felicit pentru faptul că ați uh, avut această inițiativă de a începe o vizită de informare la Taranto. Și eu am fost la Taranto din același motiv, uh, cu câteva luni înainte și și noi am fost la fața locului. Vizita dumneavoastră este însă mai recentă și pentru noi este foarte util să auzim uh, informațiile din uh, acest proiect de raport al dumneavoastră. De aceea aș vrea să vă transmit câteva uh, informații concrete. Există un nou uh, decret din 29 uh, septembrie emis de guvern prin care noul plan de mediu a fost adoptat. Acesta, de acesta se va ține cont și am ținut cont când am inițiat uh, procedura de infringement. Înțeleg uh, frustrarea acelor deputați care s-ar putea gândi că Comisia um, nu a acționat uh, în ceea ce privește acest dosar. Dar trebuie să subliniez că Comisia a monitorizat îndeaproape dezastrul, dacă îmi permiteți să spun astfel, și am avut trei proceduri diferite pe care le-am aplicat. În primul rând, procedura privind ajutorul de stat, care a fost închisă în septembrie 2017. A avut succes pentru că uh, am solicitat guvernului italian să aplice This resulted in... Să aplice principiul ajutorului de stat. Au fost acordați 1,1 uh, miliarde de euro sub formă de despăgubiri uh, proprietarului anterior și condițiile stabilite au fost că cei care să se aplice um, principiul uh, Money. Poluatorului care trebuie să plătească. În acest sens, putem să spunem că Uniunea Europeană s-a implicat, a jucat un rol important și spun Uniunea Europeană și nu doar Comisia, pentru că uh, principiul poluatorul plătește este un uh, principiu ancorat în tratat. Acest principiu a fost uh, primul de care am ținut cont atunci când am abordat problemele de la fabrica Ilva. Procedura de infringement, uh, care a fost uh, menționată și de câțiva deputați, este în continuare în desfășurare, a fost revizuită și uh, se bazează, respectiv se raportează la noul plan de mediu transmis de ArcelorMittal. Colegii de la Digi Competition lucrează împreună cu noi și de asemenea analizăm să vedem dacă mm, regulile de achiziție au fost uh, respectate. Uh, urmărim să vedem uh, cum evoluează lucrurile cu achiziționarea mital a acestei fabrici. A fost nevoie de o prelungire a termenului și vă, voi putea informa Parlamentul cu privire la rezultatele ulterioare înainte să redactați raportul final. Înțeleg că acesta va fi adoptat la o dată ulterioară. Există un nou plan de mediu, un nou decret, așadar trebuie să ținem cont de toate aceste lucruri atunci când decidem dacă să mergem mai departe în instanță sau să redactăm uh, un uh, nou aviz, o nouă scrisoare, pentru că există aceste noi elemente. Ținând cont de cei 1,1 miliarde de euro plătiți uh, și de cei 1,2 miliarde de euro înaintați de către ArcelorMittal, dacă fuziunea va fi aprobată de Digicom, lucru care nu a fost decis încă, e bine, uh, suma disponibilă pentru um, depoluare va fi una importantă. Sigur că nu este suficient, pentru că poluarea este de o amploare impresionantă și chiar și agricultura a avut de suferit în zonă. Într-o uh, arie de 20 de kilometri nu uh, crește nimic, uh, nu pot, fi, uh, nu pot exista recolte, deci este o problemă importantă. ArcelorMittal a înțeles toate aceste lucruri, a existat o audiere organizată de Digicom pe această temă săptămâna trecută, ArcelorMittal și alți concurenți au transmis observațiile lor. Există un proiect de uh, declarații și sigur că pot fi aduse și obiecții la planul înaintat de ArcelorMittal. Uh, deci este o chestiune încă pendinte și uh, până la începutul lui martie uh, vom avea niște rezultate. Vă asigur însă că vom coopera întru totul cu Parlamentul și vom transmite cât se poate de transparent toate informațiile de care beneficiem. Mulțumesc! Domnule Gasparinetti, vă mulțumesc foarte mult. Cred că ceea ce ne-ați spus acum este mult mai clar decât uh, ceea ce a spus vreodată um, Comisia despre dezastrul Ilva până acum. Nu s-a mai întâmplat așa ceva, este așadar un lucru fără precedent și sunt bucuroasă să constat că raportul nostru și vizita de pe teren a putut să fie utilă mai ales că va folosi în decizia Comisiei de a merge sau nu în instanță. Noi am preferat să se ajungă în instanță. Considerăm că este o cooperare foarte bună între Comisie și noi și vă mulțumesc foarte mult pentru că ați fost atât de clar în declarațiile dumneavoastră. Termenul limită pentru depunerea amendamentelor cu privire la uh, partea de recomandări din text va fi 19 martie la ora 3 de după amiază și vom vota cu privire la acest raport pe 24 aprilie. Și cu acesta am încheiat acest punct. Aș dori să le spun colegilor, Eleonorei, domnului Coțelino și celorlalți că am câteva fotografii nostime cu noi în acele uniforme și cu căștile pe care le purtam. Așadar, dacă vreți să uit ne uităm împreună în telefonul meu mai târziu, uh, am niște amintiri nostime cu noi toți. Și trecem acum mai departe la petiția 0378 cu privire la poligonul de tir din Bardenas Reales din Navara. The petitioner is not here. Petentul nu este prezent. Dar este comisia. Doamna Samarelli. Și vă dau cuvântul. Ok, thank you. Mulțumesc. Petentul se plânge de activitățile de la acest poligon de tir din Bardenas Reales, din Navarra. Și cere eliminarea acestor exerciții de tir în zonă, pentru că este vorba despre o biosferă a rezervației um, UNESCO și este de asemenea o rezervație protejată prin directiva păsări și directiva habitate. Protecția Uh, acestui sit UNESCO, acestui parc național, nu ține de competența Comisiei. Cu toate acestea, Comisia va atrage atenția că parcul respectiv este un uh, uh, sit de importanță comunitară în directiva Habitate și se suprapune altor două situri care sunt zone protejate conform directivei păsări. În aceste zone protejate nu există nici o uh, prezumție a priori că nu trebuie să existe um, activități militare. Cu toate acestea, statul membru trebuie să ia măsurile necesare pentru a uh, proteja speciile uh, și pentru a proteja habitatele respective. De aceea trebuie să ia măsurile necesare pentru conservarea speciilor și habitatelor respective. So, in light of the concerns expressed by uh, several Având în vedere preocupările exprimate de către parlamentari în repetate rânduri cu privire la aceste parcuri, la aceste habitate, Comisia a făcut demersuri pe lângă autoritățile spaniole, cerând informații cu privire la felul în care se conformează statul spaniol cu aceste două directive. Și Autoritățile spaniole ne-au răspuns. Acest uh, poligon este uh, în funcție, este funcțional din 1951. S-au făcut studii uh, care să examineze impactul asupra speciilor. Nu există niciun fel de efecte negative uh, semnificative asupra speciilor din cauza activității militare din zonă. Am analizat de asemenea și documentele primite în uh, cadrul acestei petiții, inclusiv un uh, studiu științific cu privire la monitorizarea populațiilor uh, de păsări din rezervația biosferei. Și acest studiu a identificat diferențe în populațiile de păsări în timpul anumitor activități, însă nu s-a identificat uh, nicio diferență semnificativă în ceea ce privește regenerarea populației. Trebuie de asemenea să fie uh, cercetate Uh, efectele asupra populației de păsări, a activităților militare și, de asemenea, este nevoie de controlare a acestor activități pentru a evita niște posibile efecte negative asupra populației de păsări, păsări și uh, altor specii protejate și altor habitate. Comisia arată că în decembrie Bardenas Reales a fost desemnată zonă specială de uh, conservare conform directivei Habitate și a fost adoptat un plan de gestiune care a fost publicat anul acesta în ianuarie. Se pare că raportul din 2014 a fost luat în seamă în procesul de stabilire de uh, creare al planului de gestiune, care conține o măsură specifică ce prevede un nou studiu cu privire la impactul activităților Uh, militare asupra uh, speciilor de păsări uh, care depind de habitatele stâncoase. Comisia așadar nu a identificat nicio încălcare a dreptului ecologic european. Nu avem nicio dovadă că activitățile militare de la poligon au vreun efect negativ asupra siturilor Natura 2000 vizate. De asemenea, am analizat ultimele informații pe care ne-au fost trimise în 20 februarie și nu am constatat că ar exista noi dovezi care să ne schimbe concluziile. Vă mulțumesc! I thank you very much. Eu vă mulțumesc foarte mult! Pot să spun că autoritățile regionale din Navarra au fost invitate la această reuniune, dar au refuzat să vină. Rosa, ai cuvântul. Sí, gracias. Mulțumesc, mulțumesc, doamnă președinte. Într-adevăr, așa cum spunea și comisia, aș vrea să încerc și eu să <clears throat> spun câteva cuvinte ca să um, lămuresc ce se întâmplă. E adevărat că este un poligon de tir care este uh, în activitate din 1991, deci uh, <laughs> și au fost făcute toate evaluările de mediu, și nu se consideră că s-a încălcat vreo directivă sau vreo legislație în ceea ce privește protecția mediului înconjurător. Există un plan de gestionare uh, unde comunitatea autonomă și Ministerul Apărării și Ministerul Culturii și Ministerul Mediului Înconjurător se coordonează. Din 2008 uh, există un certificat de gestiune de uh, uh mediu și care a fost auditat și a arătat că nu exista probleme cu protecția mediului de, din anii 90 de când funcționează acest poligon de tir. Și deșeurile oricum sunt retrase și reciclate. Cine este competent în ce privește poligonul de tir? Este vorba despre comuna din Marhenas și acolo participă 22 de entități din 19 localități, inclusiv uh, <clears throat> două mănăstiri și această comunitate are uh, competență asupra acestui poligon de tir. Deci din 22 de localități, 21 au semnat prelungirea autorizației de funcționare a acestui poligon de tir. Deci doar una singură nu a semnat. Deci niciodată nu a existat vreo problemă acest subiect a ajuns și pe ordinea de zi a Congresului Deputaților și cu o foarte mare majoritate la Congresul Deputaților s-a votat pentru prelungirea activităților poligonului de tir. Au existat uh, doar 27 de voturi împotrivă și mai mult de 300 de voturi pentru. În guvernul de la Navara există un grup de stânga și care cu 26 de voturi pentru, au cerut ca acest poligon de tir să fie închis. Dar ei nu sunt competenți ca să ceară acest lucru. Și uh, au existat 26 de voturi pentru închidere și 24 de voturi pentru prelungirea activității. Grupurile majoritare din Spania uh, uh Partidul Popular, Partidul Socialist uh, sunt de altă părere, dar oricum nu noi avem uh, competi- um, competența. Competența aparține comunității din uh, Varhenas. Și noi am spus că uh, trebuie să continue activitatea, dar continuând și aceste controle foarte stricte în ce privește protecția mediului și nu înțeleg de ce am primit această petiție, pentru că v-am spus nu se încalcă absolut nicio uh, directivă și eu cer ca această petiție să fie închisă. Thank you very much. Mulțumesc. N-am mai văzut să vrea altcineva să intervină. GUE a pus acest punct pe ordinea de zi și uite că n-au venit. Așa că eu cred că trebuie să, să urmăm recomandarea Rosei și să închidem această petiție. Se opune cineva? Haideți! Următoarea petiție este 841 a doamnei Severin Brecht cu privire la utilizarea greșită a uh, reglementărilor europene și discriminarea părinților non-germani în, uh, în Germania, de către sistemul german. Petenta este prezentă, doamna Severin Breitz și vă dau cuvântul 5 minute. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamnelor și domnilor membri ai comisiei, mă numesc Severin Breit, sunt uh, cetățean francez și mama unui băiat născut în Franța, are 5 ani. Am locuit împreună cu fostul meu iubit în uh, Germania. El era cetățean german. Aveam o locuință comună, am suferit în urma violențelor conjugale și pentru a mă proteja pe mine și pe copilul meu, uh, am decis să mă întorc în Franța la părinții mei, într-o localitate de graniță. Am făcut acest lucru uh, în mod legal pentru că legea germană îmi dădea custodie uh, de plină asupra copilului meu. Fostul meu prieten a început uh, m-a adus în instanță și a început un adevărat coșmar pentru mine. El nu avea custodie, deci nu putea să uh, ceară nimic în baza convenției de la Haga. Mi-a întins o capcană cu complicitatea sistemului de protecție a familiei uh, și, cu Jugend, cu, și cu complicitatea Jugendamt. um, Jugendamt, chipurile i-ar fi trimis un uh, e-mail prin care îi spunea că are custodie comună, ceea ce nu e adevărat. Am primit astfel o somație în germană uh, care îmi spunea că tatăl are dreptul să stabilească reședința copilului și aveam chipurile o săptămână la dispoziție uh, să răspund. Uh, nu știu dacă această săptămână, aceste șapte zile pe care le-am avut la dispoziție sunt un termen rezonabil pentru a pregăti o apărare într-un uh, proces de custodie, având în vedere că somația nu era tradusă. M-am prezentat la o audiere cu copilul meu. Am crezut că va fi o vorba despre consiliere, dar nu era cazul. Și am mers cu bună credință pentru că nu aveam uh, ce să-mi reproșez judecătorul, um, vă amintesc că eu am intrat autoritate exclusivă asupra copilului, m-am mutat în Franța cu copilul și uh, judecătoarea a spus că solicitarea este inadmisibilă. Judecătoarea atunci când am preluat eu copilul. Însă, judecătoarea aceasta uh, de anul trecut uh, uh, mi-a uh, transferat drepturile parentale tatălui în total, fără să mi se ceară. Uh, solicitarea a fost făcută în timpul audierii, mi-a fost furat copilul și a fost returnat în Germania. Uh, deci în ziua uh, în care am plinit copilul meu 15 ani, eu a trebuit să mă întorc în țară fără copil. 5 ani, îmi cer scuze. M-am întors singură în Franța, nu mi-am mai revăzut copilul și uh, am cerut doar să-mi pot săruta copilul de la revedere. Nu mi se pare nimic mai inuman decât ce mi s-a întâmplat. Germania încalcă toate regulile europene, chiar și propriile sale legi atunci când este vorba despre recuperarea unui copil. Încalcă libera circulație în cadrul Uniunii Europene. Și nu le pasă decât să păstreze copiii în Germania pentru că pare să că nu pot să fie fericiți în altă țară, nu? Uh, eu aveam, repet, custodie asupra copilului meu atunci când m-am uh, mutat și um, practic a fost acordată custodia tatălui în mod ilegal. Um, mi se pare inadmisibil să se întâmple așa ceva într-un stat fondator al uh, Uniunii Europene, adică faptul că am fost atrasă la această audiere, la această capcană, ca să-mi pierd copilul în cele din urmă eu îmi cântăresc foarte bine cuvintele, dar Germania mi-a încălcat drept, drepturile fundamentale și a contribuit la furarea copilului meu. Nu doar că am suferit luni întregi violente, de violență conjugală, dar mi-a fost furat copilul și am fost lipsită de toate drepturile asupra copilului. În Germania nu se acordă drepturi de vizită, totul trebuie să fie uh, discutat în mod separat. Mi-am dat seama foarte repede uh, de faptul că aceste drepturi ale părinților negermani se încalcă sistematic în Germania. În Germania și se ocolesc regulile europene și chiar uh, legile germane. Părinții germani nu au drept la proces echitabil și imparțial în Germania. Cum se poate acest lucru în Europa? Eu credeam că legile europene ne protejează. Uh, prin această petiție vreau să denunț lipsa de respect a regulamentelor europene din partea Germaniei și faptul că uh, Germania ocolește regulile europene, mai ales uh, regulamentul Bruxelles 2 bis, care mi se aplică mie, pentru a uh, fura de la părinți copiii cu naționalitate dublă. vorbesc acum în numele tuturor părinților europeni care se confruntă cu această problemă și știu că, din păcate, suntem foarte mulți, mai ales uh, Uh, uh, cei din Asociația uh, Copilul Ostatec, Enfant Otaj, pentru că toți suntem afectați de aceste încălcări intolerabile. Așadar, vă cer să opriți Germania care acaparează și răpește toți acești copii binaționali. Vă implor să opriți ce se, ce se întâmplă. Este vorba despre o crimă. Mulțumesc pentru atenție. This is a very difficult and heartbreaking. Este într-adevăr sfâșietor ce vi s-a întâmplat. Chiar pentru noi toți din această sală. Înțelegem că uh, vă afectează foarte mult uh, și uh, vă înțelegem cu toții aici, simțim compasiune față de dumneavoastră și, despre fiul, și pentru fiul dumneavoastră. Cu toate acestea, trebuie să uh, ne păstrăm uh, uh, un pic um, mintea rece și inima caldă. E o situație într-adevăr delicată. Doresc să rog reprezentanta comisiei să ne spună uh, care este perspectiva comisiei asupra acestei situații. Without say... Mulțumesc. Toată lumea este de acord cu faptul că vorbesc despre niște tragedii pentru toți cei implicați. Înțelegem că Comisia uh, de petiții n-a primit observații din partea Comisiei, în mod normal uh, v-au fost trimise, <clears throat> dar pot să vă spun care sunt comentariile noastre preliminare. Așa cum a spus uh, petiționara, legislația europeană este regulamentul Bruxelles 2, care se concentrează pe procedurile <clears throat> uh, transfrontaliere privind uh, transferul uh, custodiei parentale, dar nu și pe detaliile legate de acordarea autorității parentale. În ceea ce privește cazul invocat de petiționară, aș vrea să spun că în ce privește domiciliul obișnuit al copilului, faptul că s-a stabilit acest domiciliu posterior plecării mamei și copilului uh, nu reprezintă o încălcare a articolului 8 din regulamentul Bruxelles 2 și rămâne la latitudinea Curții de Justiție. Aș vrea să mă refer la o, o altă cauză. E vorba de jurisprudența Merkelei 497 bar 10. În acel caz, curtea a spus că Uh, instanța națională este cea care trebuie să hotărească care este domiciliul obișnuit al copilului, ținând cont de toate circumstanțele din fiecare caz în parte. Vreau să spun că în acest caz tatăl nu avea autoritatea parentală în momentul în care mama a plecat din Germania. În ce privește audierea de la tribunal, vreau să fac câteva observații. Este obiceiul judecătorilor germani să asculte copiii mai întâi atunci când este vorba despre proceduri care îi vizează în ce privește autoritatea parentală și chiar copii de trei ani de zile sunt care au doar trei ani sunt audiați. Uh, Comisia sprijină principiul că copiii trebuie să fie ascultați în timpul procedurilor judiciare în ceea ce privește autoritatea parentală, ceea ce um, este în conformitate cu revizuirea regulamentului Bruxelles II, pentru că și aici se include o dispoziție care stipulează că un copil uh, care poate să-și formuleze uh, gândirea să poate să fie ascultat și chiar și astăzi, statele membre sunt obligate de Convenția ONU ce privește drepturile copilului să facă acest lucru. Există obligații în toate aceste convenții pentru ca copilul să fie audiat. Uh, Comisia nu constată că s-a încălcat legislația europeană atunci când procedurile sunt pendinte la nivel național, noi nu putem să facem nimic în momentul de față, chiar dacă există indicații uh, a unei încălcări a legislației europene. Nu putem decât să sfătuim petiționarea să folosească toate căile de uh, uh, recurs la nivel național, știind că hotărârea instanței germane este doar cu un caracter temporar de a păstra copilul în domiciliul său obișnuit german până când s-a luat o hotărâre definitivă, petiționarea ar trebui să-și prezinte argumentele în procedura națională în ce privește acordarea autorității parentale. În ceea ce privește hotărârea instanței germane, dreptul familial că, de exemplu, definirea domiciliului și atribuirea autorității parentale, aceste nu sunt acoperite de regulamentul Bruxelles II și nu intră în competența uh, uh, dreptului Uniunii. Acest lucru este gestionat de legislația națională și Comisia nu uh, are competența de a monitoriza ce fac instanțele naționale, lucru care a fost repetat de mai multe ori la Comisia de Petiții. Nu putem decât să subliniem faptul că uh, nu, nu se poate că face recurs față de asemenea decizii decât la nivel național. Există foarte multe informații despre cum poți să depui un recurs în alte state membre pe portalul e-justiție. În concluzie, noi la Comisie nu am constatat vreo încălcare a legislației europene și sfătuim petiționarea să caute căi de atac la nivel național și dacă au fost epuizate toate căile de recurs la nivel național și pentru că petiționarea consideră că i s-au uh, încălcat drepturile fundamentale, poate să se gândească să depună o plângere la CEDO. În sfârșit, vreau să subliniez faptul că Comisia continuă să lucreze în domeniul autorității parentale în contextul revizuirii uh, Bruxelles, regulamentului Bruxelles 2A, pe care, din câte știm, Parlamentul European a sprijinit-o. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc. Domnul acum, Doamnă președinte, această chestiune are de-a face cu un caz uh, în instanță în sistemul juridic german. Din discuțiile pe care le-am avut, este nevoie de informații suplimentare din partea părinților care nu sunt de naționalitate germană. Am avut uh, aici părinți uh, care nu erau cetățeni germani și ei erau supuși uh, unor practici discriminatorii. Erau discriminați în favoarea părinților de naționalitate germană. Dacă ambii părinți sunt non-germani, situația era și mai complicată. Așadar, cazul cu care avem de-a face, e bine, acesta nu poate fi tratat ca în cazul uh, aplicării procedurii de soluționare alternativă a litigiilor atunci când este implicat un cuplu internațional. Este vorba despre faptul că deciziile adesea sunt date în favoarea cetățenilor germani și în defavoarea cetățenilor străini. Așadar, aici vorbim despre o încălcare a principiului tratamentului egal și a tratamentului corect, care este ancorat în Carta Drepturilor Fundamentale. Și uh, mai avem un astfel de caz în care indiferent care sunt elementele de bază ale cazului, faptul că unul dintre părinți este de naționalitate germană a dus la decizii uh, în instanța germană care favorizau uh, părintele cetățean german, indiferent care era subiectul uh, pus în discuție. Cred că trebuie să ne gândim la aceste lucruri și să aducem la oaltă cazurile care au astfel de elemente comune, pentru că există o astfel de istorie. Atragem atenția Comisiei asupra acestui lucru și abia atunci trebuie să spunem, avem de-a face cu o încălcare a dreptului Comisiei, uh, a dreptului Uniunii Europene. Iar instanțele trebuie să vedem dacă decid în favoarea cetățenilor germani, respectiv în defavoarea celor care nu sunt germani. Pentru că prin aceste hotărâri observăm că ele sunt mereu în favoarea cetățenilor uh, germani, indiferent de uh, faptele prezentate în speță. Cred că acestea sunt uh, aspectele asupra cărora ar trebui să ne concentrăm atenția și cred că ar trebui să discutăm uh, cât de curând despre aceste lucruri. Este o chestiune urgentă pentru că copilul a fost îndepărtat de mama sa. Și aș dori să aud și perspectiva colegilor din Germania despre aceste lucruri, pentru că am mai vorbit despre asta în trecut. Germania ar trebui să analizeze aceste aspecte, ar trebui să studieze procedurile de la Jugendamt și din alte instanțe și nu referitor la un caz individual, ci la modul în care se procedează la modul general în aceste instanțe. Cazul ar trebui să rămână deschis și ar trebui să monitorizăm uh, evoluția sa. Trebuie să vedem o, uh, o decizie care se bazează pe fond și nu care a, se bazează pe o procedură discriminatorie. Mulțumesc, Virginie. Merci, Mulțumesc, doamnă președinte. Când am cerut înscrierea acestei prediții pe petiții de urgență pe ordinea de zi, am făcut-o pentru că știam cât de mult uh, suferă uh, părinții în această situație și cât este de absurdă ea, de fapt. Și mă frapează răspunsul uh, Comisiei, pentru că afectează la urma urmei imaginea instituțiilor europene. Uh, ceva nu-i bine aici și noi cred că avem un rol de jucat în calitate de Comisie de petiții și trebuie să le răspundem cetățenilor care sunt în această situație. Este vorba despre un caz tragic și pe lângă acesta, pe lângă acest lucru știm că nu e izolat, este vorba despre o situație sistematică și uh, trebuie să dăm dovadă de înțelegere. Este vorba despre o problemă structurală a unui organism public care uh, se comportă discriminatoriu. Despre asta e vorba aici. Uh, nu e vorba aici că trebuie să interpretăm și să răsinterpretăm legislația europeană. Nu, este vorba despre discriminare din partea unui, unei instituții publice din uh, o țară din Uniunea Europeană. Este o situație de netolerat și Comisia nu se poate ascunde în spatele interpretării unui regulament pentru a uh, distrage atenția. Deci este chiar vorba despre o practică discriminatorie care trebuie să fie examinată pentru că există foarte multe cazuri dramatice care um, ne-au fost supuse atenție și nu putem să ne întoarcem uh, și să ne facem că nu vedem nimic. În ceea ce privește procedura, putem să ne punem întrebări. Chiar uh, este vorba despre un sistem echitabil atunci când se uh, trimit acte netraduse, uh, termene limită foarte strânse, decizii luate pe loc, fără niciun fel de preaviz. Uh, uh, nu e vorba că nu poate să fie audiat copilul în uh, audiere, dar nu înțeleg uh, cum, uh, uh, cum se poate face acest lucru, de exemplu, în audiere spontan, în prezența părinților. Uh, deci e foarte departe de un proces echitabil așa ceva. Deci este nevoie despre o verificare scrupuloasă din partea Comisiei Europene, dincolo de interpretarea regulamentului. De asemenea, trebuie uh, reanalizată uh, uh, funcționarea Jugendamt și trebuie să acționăm în, uh, în baza principiului nediscriminării și în baza tratatelor și Carta Drepturilor Fundamentale. Avem aici competențe, texte uh, de bază care susțin principii care sunt puse cel puțin sub semnul întrebării. Deci trebuie să vedem cum acționează Jugendamt astăzi. Uh, Tocmai de aceea doresc să păstrăm această petiție deschisă și că doresc ca Comisia să meargă mai departe decât ce ne-a povestit astăzi. Și cred că trebuie să sesizăm din nou Guvernul Germaniei uh, în urma acestei situații. Mulțumesc. Eleonora. Eleonora. Vă mulțumesc. Întâi vreau să Mulțumesc frumos uh, semnatarea acestei petiții pentru că ne-a prezentat acest al 11-lea caz care vizează Jugendamt. Și țin să subliniez faptul că au trecut mai bine de 10 ani de când uh, uh, sunt activă la Comisia de Petiții și se critică um, la modul foarte serios felul în care funcționează această instituție din Germania și se vorbește despre discriminare față de cetățenii, părinți care nu sunt uh, din Germania. Și au trecut mai bine de 10 ani de când am primit prima petiție, dar știm foarte bine că acest instrument nu reflectă cu adevărat realitatea, pentru că e doar vârful icebergului față de numărul total de uh, cazuri probabile și ar trebui să ne gândim și la acest lucru. Aș vrea să adaug o reflexie apropo de regulamentul Bruxelles 2A deoarece aș vrea să vă atrag atenția asupra faptului că aplicarea modificării noului, noului regulament, așa cum va fi modificat Bruxelles 2A, va agrava, de fapt, și mai mult practicile discriminatorii față de cetățenii care nu sunt germani. De ce spun acest lucru? deoarece dacă se renunță la instituția execuator, și se aspiră la uh, um, mai multă colaborare din partea autorităților naționale judiciare, Uh, poate să pară pozitiv, dar există un risc foarte mare ca anumite situații discriminatorii să devină automate din cauza că se vor aplica uh, măsuri așa cum le cere Jugendamt în Germania. Pentru că se bazează pe o interpretare uh, foarte ciudată a, interes, a conceptului interesului superior al minorului. Așa cum a spus și semnatara petiției, în scrisoarea de răspuns a Ministrului Federal al uh, Familiei din Germania la nenumăratele cereri care au fost uh, trimise de grupul de lucru pe care această comisie l-a creat uh, anii trecuți uh, în ce privește bunăstarea minorilor, conceptul bunăstării minorului în ordinea juridică germană are un conținut foarte vag și nu este deloc uh, legat de o legislație anume sau de jurisprudență. Și în baza acestui presupus interes superior al minorului se poate justifica orice dispoziție, orice hotărâre, chiar și cea mai paradoxală, fără să se uh, verifice uh, dacă autoritățile competente au um, acționat fără să discrimineze pe nimeni. Deci, dacă acceptăm această modificare, cred că vom um, um, înrăutăți și mai mult situația. Petiția trebuie să rămână deschisă și în conform cu recomandările finale din documentul de lucru, a documentului de lucru, a grupului de lucru ce privește bunăstarea minorilor. Cred că poate să fie util să trimitem a nu știu câta scrisoare Ministrului Federal al Familiei din Germania. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, domnule Martin, vă rog. Oui, merci. Mulțumesc. Cine mai bine decât dumneavoastră este plasat, doamnă președinte, ca să cunoască lucrările acestei comisii? Știți că am avut zeci, zeci de petiții despre uh, felul în care acționează Jugendamt și nu a existat un singur caz în care un părinte care nu era german să fi avut câștig de cauză atunci nu știu ce să spunem, toți părinții care nu sunt germani nu respectă legea. Da, am o îndoială, mai mult decât o îndoială. Și în sala asta, în urmă cu un an, ați insistat foarte mult, doamnă președinte, ca să aveți posibilitatea să, îl, să audiem Iugandam. Au venit și au făcut discursul pe care îl cunoaștem cu toții. Noi apărăm interesul copilului și aduceți-vă aminte, aduceți-vă aminte, acolo în spate era un copil, un tânăr de 18 ani, polonez, care fusese în aceeași situație. Și dumneavoastră i-ați dat cuvântul și tânărul a spus Iugandamdului este fals. Eu fac parte din acei copii care ar fi vrut să-și vadă mama, mama din Polonia și voi mi-ați interzis acest lucru e și o încălcare a liberei circulații persoanelor. Este contrară regulilor și principiilor europene. Și care a fost greșeala uh, petiționarei? Greșeala și nu vina. A vorbit cu multă pasiune. Cum poate să fie altfel când ești părinte și îți pierzi copilul? Da, e vorba despre lege aici. Greșeala ei a fost că a avut încredere, a avut încredere în justiție și în tribunale și a fost uh, prins, a fost uh, trasă pe sfoară, a căzut într-o capcană. Dacă ar fi rămas în Franța, și-ar fi păstrat copilul. Ce vreți să facem? să, să lansăm un apel și să spunem părinților uh, care nu sunt germani, mergeți în Germania și furați-vă copiii, așa cum fac germanii, vreți o, un război al tranșeelor? Pentru că nu cunosc nici măcar un singur caz. Să mă contrazică comisia. Nu există nici măcar un singur caz în care un părinte care nu e german să fi avut câștig de cauză. Eu vin din regiunea petiționare și știu zeci, zeci de cazuri similare. Nu există numai infrac- infractori în Lorena, nu există numai oameni care nu respectă legea. Și Germania știe foarte bine, a fost deja condamnată de Curtea Drepturilor, a fost deja condamnată de CEDO. Nu se va schimba nimic. Dar vreau să profit de ocazie ca să spun, ca să denunț ipocrizia statelor membre. Nu știu care este această putere uh, ascunsă în Germania, pentru că și propriul meu guvern, pe care l-am consultat și l-am solicitat, ca să vorbesc de cazul doamnei Vrea. și de îndată ce vorbim despre Jugendam, gata. Toată lumea spune dosar sensibil, nu trebuie să discutăm. Denunț aici ipocrizia statelor membre și aș vrea să știu care este puterea uh, aceasta ocultă, care este interesul copilului în aceste condiții. Eu unul nu-l văd. You get very passionate. Uh, sunteți foarte emoțional cu privire la acest subiect uh, și eu mă implic puternic, dar cred că trebuie să ne păstrăm mintea limpede pentru că nu ajută pe nimeni să devenim mult prea emoționali. Este o petiție, la fel ca și alte petiții. Peter. Ja, was aus meiner Sicht das bedauerlich. Ceea ce este regretabil din punctul meu de vedere, așa cum au spus și antevorbitorii mei, uh, am mai discutat despre deciziile luate de Jugendamt, a existat și o audiere pe această temă și trebuie să spun că la Comisia PETI ne confruntăm cu problema, cel puțin astfel de cazuri, care sigur că pornesc de la o bază litigioasă. Există multe cazuri în care oamenii se iubesc, după aceea se despart. În multe cazuri se pot înțelege, însă la noi ajung doar cele care au și un conflict la bază. Există cel puțin trei părți implicate în acest caz. Este vorba despre fostul soț, despre uh, uh, soție și despre copil. Și sigur că um, de cele mai multe ori nu putem să ascultăm decât una dintre părți și uh, imaginea este adesea incompletă. Și oricât de dificilă este situația și uh, desfășietoare, cred că este dificil să spunem noi uh, în ce măsură putem ajuta și în ce măsură nu. Pentru că sunt aspecte juridice foarte complicate și Comisia a venit cu un răspuns în acest sens. Nu noi suntem cei care putem să răspundem. De ce nu mi se pare corect față de uh, petiționar să lăsăm deschisă o petiție referitor la care știm că nu putem să ajutăm concret petiționarul în vreun fel în acest caz. În ceea ce privește Jugendamtul, trebuie să spun că în 99% dintre cazuri, la Jugendamt ajung uh, cazuri uh, care sunt strict germane și în care sunt implicate părți care, în care sunt implicați numai uh, cetățeni de naționalitate germană. 1% dintre cazuri, sigur că sunt transfrontaliere, respectiv sunt implicați cetățeni și din alte state. Cum a fost și cazul cu copilul polonez. Nu vreau să repet totul încă o dată, am mai discutat o dată despre aceste lucruri. Însă, din punctul meu de vedere, problema principală în litigi este că ar trebui să existe un tratament egal nu uh, există situația ca tatăl să aibă mai multe drepturi sau mama mai multe drepturi într-un litigiu. Toată lumea are aceleași drepturi. Și trebuie să ne gândim și la Convenția de la Haga, pentru că în caz de litigiu se pornește de la premisa că este în interesul copilului să rămână acolo unde este centrul intereselor vieții sale. În uh, multe cazuri, acest lucru este în favoarea țării unde a crescut copilul. Suntem Comisia PETI, nu suntem instanță, nu suntem tribunal. Avem, uh, noi nu ascultăm decât partea petiționarului, deci nu putem să ne facem o imagine de ansamblu, nu avem nici competență juridică, deci cred că este cinstit să spunem petiționarului că putem să ajutăm în într-o oarecare măsură, dar în partea asta da, în partea asta nu. Multe uh, întrebări țin de aspecte juridice complicate pe care uh, Comisia PETI nu poate să le rezolve. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, doamna Danoca. Yes, thank you. Also, I came later. Am uh, ajuns târziu, îmi cer scuze, vin de la Comisia Ample și voiam de asemenea să vin cu niște idei în calitate de membru al grupului de lucru privind uh, bunăstarea copiilor și aspecte legate de aceasta. Am uh, participat și la discuțiile cu privire la Jugendamt, care au avut loc înainte. Am experiență de 9 ani la această comisie de petiții. Nu sunt de acord cu domnul Iar cel puțin cu ultima sa declarație. Pentru că cazurile transfrontaliere nu sunt atât de simple, astfel încât să decizi fără să decizi că cea mai bună soluție a copilului este să rămână în uh, statul membru unde a crescut, unde s-a născut. Decizia nu se ia atât de simplu. Trebuie ținut cont, uh, în acest caz, de situația specială a acestui petiționar în mod concret. Copilul nu este proprietatea statului. Mi-e teamă că anumite abordări neoliberale ar trebui contestate, mai ales când vorbim de poziții politice. Am uh, analizat recomandările și mi e teamă de această recomandare care uh, precizează transmiterea unei scrisori uh, autorităților franceze. Nu prea înțeleg uh, această propunere. Noi trebuie să abordăm autoritățile germane în această privință. Și poate îmi puteți explica, cel puțin cei care au pregătit aceste recomandări pentru această petiție, de ce procedăm așa. Propunerea mea nu este să repetăm toate argumentele și să nu închidem această petiție, să solicităm Comisiei Europene mai multe informații și să transmitem o scrisoare autorităților germane și în special Jugendamtului pentru a primi un răspuns. Președinte, mulțumesc foarte mult. Cu aceasta închei uh, lista de intervenții și vă invit, doamnă Braid, să luați din nou cuvântul. Mai aveți două minute la dispoziție. Je, remercie. Vă mulțumesc. Doresc să le uh, precizez uh, membrilor din Germania uh, că fostul meu prieten îmi, trimește, îmi trimite mesaje ca să mă hărțuiască și vreau să vă repet că tribunalul german nu avea competență uh, eu mi-am început o nouă viață în Franța, copilul era la grădiniță deja înscris. Deci mi-am început o nouă viață în Franța și tribunalul din Franța ar trebui să fie competent aici. Deci, practic, au încălcat niște drepturi, au preluat o competență care nu le aparținea, au uh, schimbat în timpul audienței termenul limită, uh, în timpul audierii respective, uh, tatăl copilului a depus o nouă cerere de a vedea copilul sau de a avea copilul, pentru, dar nu avea dreptul să facă acest lucru. Documentele trimise nu au fost traduse și plus a fost depus un memoriu uh, în ziua apărării. Uh, în ziua audierii, îmi cer scuze. Uh, deci s-au încălcat foarte multe drepturi, inclusiv competența justiției franceze. Uh, inclusiv legislația germană a fost încălcată pentru că se spune că nu poate fi transferată, transferată brusc uh, custodia decât dacă este vorba despre un pericol și nu exista niciunul. Dacă se va închide uh, petiția mea, uh, Germania va putea în continuare să fure alți copii, să ia de la părinții lor pentru că uh, au reușit să facă și mai mult decât au făcut până acum, pentru că nu eram căsătorită și pentru că au, uh, au reușit să, să ia copilul într-un timp foarte scurt. Și noi, părinții non-germani, vom în continua cu procesele în Germania și nu vom putea niciodată să ne recuperăm copiii. Mulțumesc. Je, să je, Și aș dori să mai precizez ceva. Locuiesc pe granița între Franța și Germania și am locuit în Germania uh, această graniță, în, pe, în aceste localități de pe graniță există foarte mulți germani care locuiesc uh, în localitățile din Franța. Uh, și foarte mulți uh, Uh, părinți uh, iau copiii din Franța, se duc, îi, îi uh, relochează în Germania și tribunalul din Germania spune, ok, prea târziu, celălalt părinte nu mai poate obține copilul, el locuiește deja în Germania. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc foarte mult! Cred că trebuie să încheiem discuția cu privire la această petiție. Am auzit de la colegi că doresc să o păstreze deschisă. Bun o vom păstra deschisă. N-am auzit pe nimeni spunând că dorească, eu dorește să o închidă. Propunerea mea este să transmitem petiția către uh, grupul Parlamentului European privind drepturile copilului pentru a uh, privi această chestiune și din altă perspectivă, deci pentru a îi extinde un pic uh, domeniul de aplicare. Aveți alte sugestii? Pentru că cu toții ați spus uh, multe lucruri, ați intervenit, dar nu ați spus nimic concret. Domnule Marias. Ia, proedre, συμφωνώ sunt de acord că această petiție ar trebui să rămână deschisă. Ar trebui să meargă într-adevăr la intergrupul privind drepturile copilului. Sugerez să transmitem o scrisoare Jugendamtului, o scrisoare de protest, cu privire la procedurile administrative deschise și cu privire la faptul că discriminează cetățenii non-germani în favoarea germanilor. Și ar trebui să solicităm comisiei să ofere informații cu privire la acele procese în care cetățenii germani se confruntă cu cetățenii non-germani și să ne spună de câte ori aceste specii au fost câștigate de cetățeni germani. Și care este procedura administrativă pe care trebuie să o urmeze Jugendamtul? ar putea să fie un caz pentru Curtea Europeană de Justiție în ceea ce privește tratamentul discriminatoriu. Dar acest lucru trebuie să vină din partea Comisiei atunci când va veni cu informații suplimentare și ar trebui să ne țină la curent cu privire la această evoluție în mod periodic. Pentru că dacă nu facem așa, nu vom obține nimic. Jugendamtul și instanțele din Germania vor continua tratamentul discriminatoriu. Am avut multe astfel cazuri și cu cetățeni greci implicați și alții din alte state care au suferit din cauza Jugendamtului. Președinta Eugenie. Virginie Rozier, mulțumesc, doamnă președinte. Eu chiar am făcut niște propuneri, pe lângă că trebuie să păstrăm petiția deschisă. Și de ce nu, da, dați mai departe către intergrup, foarte bine. Sunt de acord cu domnul Marias Trebuie să cerem comisiei să uh, meargă dincolo de analiza nesatisfăcătoare pe care ne-a dat-o astăzi. Dincolo de această petiție, există foarte multe cazuri care prezintă situații conflictuale cu Jugendamt. Deci, trebuie, pe baza acestor informații, să, uh, uh, să acționăm mai departe există elemente care chiar ne dau de înțeles că e vorba despre un comportament discriminatoriu al autorităților germane. Este foarte grav. Comisia trebuie să vadă uh, ce se întâmplă pe baza dovezilor tangibile pe care le avem și să constate dacă există discriminare sau nu. Dacă există, trebuie să continuăm cu procedura, nu putem să stăm cu mâinile în sân, dar trebuie să vedem cum funcționează Jugendamt și să vedem dacă este vorba despre o practică discriminatorie. În acest caz, în această speță, trebuie să ne punem și problema uh, dacă s-a respectat uh, principiul procesului echitabil, fără traducere, fără uh, termene limite rezonabile și așa mai departe. Deci trebuie să vedem dacă chiar așa ceva s-a întâmplat. Pentru că nu este un standard în regulă ca să fie tratați astfel cetățenii europeni. Așadar, pe lângă acestea, aș dori ca uh, și comisia noastră să întrebe noul guvern german ce poziție are pe, uh, uh, referitor la aceste evenimente. Mulțumesc. Eleonora. Eleonora. I just would like... I make a... Vreau să adaug, în intervenția mea am spus deja că trebuie să trimitem o scrisoare uh, în atenția Ministrului Federal. Deci, uh, sprijin propunerea ECR și SCD. Ok, we do the follow. Atunci așa vom face. Am ascultat comisia, care a spus foarte clar că nu se încalcă dreptul european Deja este astfel dificil să cerem din nou Comisiei să verifice dacă există vreo încălcare a dreptului european, când tocmai ne-au spus că nu. În momentul de față, ce putem face este să ținem petiția deschisă, să trimitem conform procedurii administrative o scrisoare către Jugendamt și putem să trimitem o scrisoare și autoritățile, autorităților franceze pentru a le ruga să sprijine acest cetățean al lor care a fost uh, uh, transformat astfel într-o victimă și putem să trimitem o scrisoare și autorităților germane pentru a le ruga să analizeze funcționarea Jugendamt. Tatiana, ce mai dorești? o, pentru a continua ce a spus doamna Rozier, să facem o solicitare de informare cu privire la analizarea cazurilor de custodie transfrontaliere. Cui cereți aceste informații, întreabă președinta? Păi, în mod normal, trebuie să se facă un studiu, dar acum nu avem timp să facem așa ceva. Dar eu cred că ministerul de resort din Germania ar trebui să aibă niște statistici cu privire la hotărâri judecătorești în, uh, în materie de custodie în cazuri transfrontaliere. Um, domnul Martin spunea că este vorba de uh, decizii 100% în favoarea germanilor, dar trebuie să vedem. Aceste statistici nu ni le vor arăta niciodată, dar putem să le trimite, putem să le trimitem o scrisoare, după cum a spus doamna Rozier, pentru a le spune că vrem să analizăm, că, în care să-i rugăm să analizeze procedura și funcționarea Jugendamt. Virginie. Avem totuși uh, un număr mare de cazuri care ne dau de înțeles că este vorba despre o practică discriminatorie. Eu cred că reprezentanții comisiei, serviciile comisiei pot să se bazeze pe această bază de spețe pentru a examina uh, dacă există o practică discriminatorie și cred că asta intră în competențele comisiei. Tu poți să te speli pe mâini cu regulamentul Bruxelles 2, dar la urma urmei ai o baterie întreagă de dosare. Uh, și este clar acest, acest, uh, această înclinație înspre a favoriza cetățenii germani. Deci, pe baza acestor cazuri, ni, se, ni trebuie să ni se poată spune dacă este vorba despre practică discriminatorie sau nu. Asta a spus și domnul Marias. Trebuie să rugăm comisia pe baza cazurilor de custodie transfrontalieră ce se întâmplă în Germania, totuși. Deci nu cerem decât să ni se spună dacă este vorba despre un, un comportament discriminatoriu prin care se privilegiază părinții germani față de părinții uh, francezi sau de alte naționalități. The commission wants to come in here. Please go ahead. Comisia dorește să intervină, vă rog. Ah. Aș dori să fac o clarificare în ceea ce privește statisticile. Regulamentul Bruxelles 2A nu are niciun fel de cerință de a uh, nu prevede niciun fel de cerință de a um, colecta statistici cu privire la aceste cazuri, însă propunerea de revizuire la articolul 79 prevede așa ceva. Comisia propune statelor membre să um, colecteze informații cu privire la numărul de hotărâri și aplicarea regulamentului Bruxelles 2A. Aceste informații ne-ar ajuta eventual să uh, analizăm mai corect problema, însă, din păcate, în momentul de față nu avem foarte multe informații în acest sens și este greu să le obținem, pentru că hotărârile se iau la nivel de instanță și dacă nu există informații cu privire la uh, cetățenia unei părți la proces, atunci datele nu ne sunt utile. Virginie. Je me permets de m'inscrire en faux contre cette analyse. Il n'y a pas besoin d'une nu este nevoie de temei juridic în Bruxelles 2 pentru ca Comisia să aibă o uh, să întameze o anchetă atunci când există o suspiciune că un stat membru nu își îndeplinește obligațiile. Având în vedere numărul de cazuri pe care le-am tratat numai aici, în, uh, petiția, în Comisia de Petiții, cred că ar trebui să avem o bază suficientă. Comisia este gardianul tratatelor și trebuie să investigheze această neîndeplinire a obligațiilor. Nu e nevoie fix de temei juridic în legislație pentru așa ceva. Eleonora. Eleonora. Eu vă refare... Aș vrea să fac o altă propunere. Având în vedere că e vorba despre un subiect sensibil. <clears throat> Poate că ar fi bine și în plenară să adresăm o întrebare cu solicitarea de răspuns oral și să scriem și o rezoluție. Cred că așa Parlamentul poate să aprindă lumina. Comisia ne spune că nu are temei juridic, dar noi ne simțim îndatorați ca pe plan politic să luăm poziție pe acest subiect atât de delicat that according to the rules... Vă amintesc, conform regulilor acestoi, acestei comisii, nu acesta este forumul uh, în care putem să stabilim decizii. Coordonatorii fac așa ceva. Deci putem să punem acest, uh, acest, acest punct pe agenda coordonatorilor. Domnul Marias. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu aș rămâne la petiția pe care o avem. Am auzit toate propunerile și trebuie să cerem din nou comisiei să analizeze dacă există o situație de discriminare. Pentru că tratatul interzice discriminarea pe baza naționalității. Deci, Jugendamt încalcă în mod clar tratatul Uniunii Europene, pentru că practică o discriminare pe baza naționalității. Deci, ei trebuie să vină să se explice în fața comisiei noastre. Și ar trebui să fie impuse sancțiuni Germaniei pentru că una dintre autoritățile lor judiciare încalcă tratatele. Avem informații, avem dovezi, nici măcar nu trebuie să ne bazăm pe, pe Bruxelles 2, trebuie să ne bazăm pe tratat. Știm ce face Jugendamt. Vreau să văd un singur caz, măcar unul, în care copilul este dat cetățeanului non-german. Bun, trebuie să încheiem. Nu cred că e în regulă să petrecem atât de mult timp pe această uh, petiție acum. o păstrăm deschisă, scriem Uh, către Jugendamt și trimitem o adresă comisiei ca să cerem să uh, investigheze faptele. Și este o cerere extraordinară din partea noastră, deci trebuie să avem grijă cum uh, formulăm lucrurile, trebuie să fim foarte preciși. Domnul Marias, pe baza cazului putem ruga comisia să revizuiască ce s-a întâmplat în această situație. Trebuie să vă subliniez din nou că este vorba despre chestiuni personale, este vorba, vorbim despre copii care nu sunt prezenți în sală. Uh, haideți, să, haideți să încheiem. Următorul punct este avizul referitor la propunerea de regulament prin care se modifică regulamentul 883 cu privire la coordonarea sistemelor de asigurări sociale și, uh, de asemenea, referitor la regulamentul de implementare, uh, modificarea regulamentului de implementare al 883. Soledad Caveson Ruiz, bun venit înapoi la comisie, ai cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Așa cum a spus deja doamna președinte, comisia în decembrie 2006 a făcut o propunere de regulament de coordonare a sistemelor de um, securitate sociale și prioritatea era simplificarea și să se țină cont de noua realitate din Uniunea Europeană <clears throat> și uh, până la urmă să consolideze conceptul de cetățenie europeană și de liberă circulație a cetățenilor în Uniunea Europeană și nevoia de a contabiliza drepturile sociale. <clears throat> În avizul nostru am insistat pe patru aspecte. Uh, șomaj, uh, pensie, incapacitate de muncă și în ceea ce privește uh, pensiile, regulamentul cred că a soluționat problema, dar în ceea ce privește șomajul, cerem să se facă o um, asimilare cu sistemul pensiilor. Deci să existe aceeași procedură de recunoaștere a drepturilor, cum există pentru drepturile la pensii. Și cerem ca în termen de o lună până la maxim trei luni să um, existe posibilitatea de a primi ajutor de șomaj chiar și atunci când nu se mai află pe teritoriul propriului său stat membru. Deci se poate să primească acest ajutor de șomaj din statul în care um, um, și-a pierdut locul de muncă. Și trebuie ca dreptul tău să fie recunoscut într-un alt stat membru așa cum a fost, ar fi fost în statul tău membru de origine. Și să nu existe o penalizare din cauza faptului că uh, te-ai mutat. În ceea ce privește incapacitatea de muncă, am solicitat Uh, ca regulamentul să facă trimitere la Carta Europeană în ceea ce privește incapacitatea de muncă și în plus cred că ne trebuie o definiție, o definiție în contextul revizuirii, uh, punerii în aplicare în Uniunea Europeană a Convenției ONU în ceea ce privește persoanele cu dizabilități. Unul dintre lucrurile pe care îl uh, arătăm este că nu există o definiție comună. Există definiția din Convenția ONU, dar nu s-a ajuns la un consens în Uniunea Europeană ca să existe o definiție. ce avem nevoie de această definiție. Pentru că, în normal, drepturile ar trebui să fie portabile, cu atât mai mult pentru persoanele care se află în, în incapacitate de muncă sau pe- și, în plus, dacă această incapacitate este datorată unui handicap. Și uh, trebuie ca această incapacitate să fie recunoscută și cerem o armonizare a recunoașterii dizabilității uh, în diferitele state membre, pentru că deocamdată nu există un echivalent pentru drepturile um, economice. Dacă în Spania cineva este declarat ca având o disabilitate și are anumite drepturi, nu se întâmplă la fel dacă ești un cetățean din Italia sau din Polonia. Și până la urmă se poate ajunge la o situație de discriminare, pentru că să presupunem că o persoană care are un certificat de uh, handicap în Spania uh, se deplasează într-un alt stat membru, dar dacă acest certificat nu este recunoscut, acest, acest lucru nu este normal. Deci spunem că trebuie să existe o definiție comună, inclusiv pentru drepturile care se revin în, uh, în temeiul acestui uh, certificat de handicap. Și uh, vorbim și despre drepturile persoanelor care reprezintă pe cetățenii cu dizabilități. În ceea ce privește um, directiva uh, privind drepturile uh, cetățenilor în situații uh, transfrontaliere, aici uh, sancțiunile se aplică foarte diferit de la un stat membru la altul. Uh, situațiile sunt foarte inegale și am constatat că există obstacole în calea uh, uh persoanelor care vor să-și folosească drepturile ce le revin în temeiul directivelor, indiferent de ce țări este vorba, e foarte greu să mm, profiți de um, această situație uh, transfrontalieră. Și ar trebui ca aceste drepturi să poată să fie garantate. De aceea cerem ca articolul 7 să fie pus în aplicare în mod adecvat și să se înlăture obstacolele și să se armonizeze cerințele pentru ca cineva, un cetățean, să poată să-și exerciteze uh, drepturile. Și în plus cerem o armonizare a criteriilor în Uniunea Europeană ca să poți să fii beneficiar a unui card de sănătate european Există o mare inegalitate între statele membre. Sunt cele care uh, autorizează folosirea acestui card de sănătate european și cele care nu o fac. Deci ar trebui să existe aceleași cerințe, aceleași criterii pentru cardul de sănătate, mai ales pentru cetățenii care locuiesc aproape de frontieră. Thank you very much. Mulțumesc. Voi da acum cuvântul colegilor. Raportor din umbră. Domnul Notis ați doriți să interveniți? Nu έχει ζητήσει το λόγο ο Πίτερ. Θα μιλήσω μετά. Cred că Peter a dorit să ceară cuvântul. Vorbesc eu după aia. Take the coordinators first. Da, dar voiam să vorbesc cu coordonatorii înainte. Adică cu raportori din umbră se corectează președinta. Sunt obosită. Dacă aveți ceva de adăugat, ca raportor din umbră. Da, ziceți. Ότι είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα η... Este un document foarte interesant și au fost foarte interesante observațiile colegilor mele, colegei mele. Trebuie să privim lucrurile prin două perspective. Odată, drepturile persoanelor cu dizabilități. Tot timpul zicem la această comisie că trebuie să sprijinim persoanele cu dizabilități iar Carta uh, pentru persoanele cu dizabilități, pentru drepturile acestor persoane, ne poate ajuta, într-adevăr. De asemenea, trebuie să transmitem un mesaj către statele membre, pentru că multe dintre ele restricționează drepturile uh, și beneficiile persoanelor cu dizabilități. Au fost câteva cazuri recente în Grecia în care Troica a asistat plățile pentru persoanele cu dizabilități sau a dispus sistarea plăților. Uh, în um, ultimul rând, pensiile. Aici, Uniunea Europeană nu are nicio competență, putem doar coordona. Însă, Troica a impus Greciei și altor țări tăierea, pen, reducerea pensiilor. Până acum au fost reduse pensiile în Grecia cu 60-65% și întotdeauna spunem că serviciile Comisiei nu au competență în materie de pensii. Dar în Grecia, reducerea pensiilor este o condiție prealabilă pentru ca noi să putem primi în continuare finanțare. Dacă nu reducem pensiile, nu primim următoarea rată de credite. Așadar, având în vedere observațiile pe care le-am auzit astăzi, Uniunea Europeană acționează în mod ilegal în Grecia, dispunând reducerea pensiilor. Trebuie să ținem cont de acest lucru. Este importantă această transferabilitate a drepturilor de pensie. Atunci când ai drepturi de pensie într-o țară, firește că poți, trebuie să îl poți transfera în alt stat membru. Iar această procedură trebuie să fie înlesnită. În al treilea rând, <coughs> drepturi, uh, ajutorul de șomaj dorim să creăm un ajutor de șomaj paneuropean. Așadar, dacă o persoană se califică pentru ajutor de șomaj într-un stat membru, acest drept trebuie să poată fi transferat în alt stat membru atunci când beneficiarul se mută. 500.000 de tineri au plecat din Grecia pentru a căuta un serviciu în alt stat membru al Uniunii. Așadar, drepturile lor la șomaj în uh, Grecia trebuie să li se transfere în noul stat membru. Doar 15% din șomeri primesc, de fapt, drepturi, uh, ajutorul de șomaj în Grecia. Deci eu cred că uh, avizul este pe calea cea bună și doream doar să-mi exprim gândurile din partea cere. Peter, ai cuvântul. Mulțumesc. vielen uh, Mulțumesc. Vă, mă voi exprima în numele domnului Valesa, raportor din umbră, care uh, le mulțumește raportorilor pentru uh, munca lor și dacă se întreabă dacă există necesitatea de reglementare a complexului, răspunsul este pozitiv, da. Este nevoie de coordonarea diverselor sisteme uh, sociale și uh, este foarte important ca și uniformitate, lipsa de uniformitate și aplicarea insuficientă, lipsa de transparență și lipsa de înțelegere să fie combătute. Trebuie să existe prevederi în acest sens, precum și în ceea ce privește insecuritatea, în ceea ce privește situațiile transfrontaliere. O altă provocare este jurisprudența uh, cea mai uh, proaspătă a uh, instanțelor care uh, se referă la uh, astfel de cazuri. Propunerea subliniază necesitatea ca drepturile de asigurare socială să fie protejate atât pentru cei implicați cât și pentru membrii familiilor lor. Accesul la beneficiile sociale trebuie să fie uh, dat, iar uh, în caz de boală sau de maternitate, uh, aceste beneficii sociale trebuie să fie transferate dacă uh, este vorba despre mutarea dintr-un uh, stat membru într-altul. Trebuie evitate orice probleme care să fie generate de lipsa reglementărilor. Există o petiție care a ajuns la Parlament, care are legătură cu coordonarea între aceste sisteme de asigurări sociale. Este foarte important ca aceste probleme să fie eliminate, mai ales în cazurile speciale. Domnul Valesa dorește să sublinieze că acest dosar joacă un rol foarte important și se bucură de pe acum de colaborarea foarte bună cu uh, ceilalți uh, raportori din umbră și cu raportoarea. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Scuneva, vă rog să fiți cât se poate de succintă, pentru că am cam depășit timpul în această dimineață. Stimați colegi, am luat cuvântul pentru a mă exprima cu privire la această opinie referitoare la regulamentul ce prevede coordonarea beneficiilor sau drepturilor sociale. Îi mulțumesc doamnei Cabeșon Ruiz pentru munca sa și mulțumesc și pentru concluziile sale. Ea a vorbit despre aceste grupuri demografice foarte importante și eu cred că și ele trebuie să beneficieze de aceeași mobilitate ca și ceilalți cetățeni ai Uniunii. Cred că problemele persoanelor cu dizabilități și uh, mobilitatea sunt două teme foarte strâns legate. Eu am lucrat în Grecia și de acolo m-am mutat în Franța. În ceea ce privește studenții și drepturile lor, mi se pare că raportoarea are dreptate să se concentreze pe acestea. În rest, nu, am, nu mai am mult de spus. doar că fac parte dintr-o generație uh, care a beneficiat de calificări înalte și am putut să ne mutăm foarte ușor dintr-o țară în alta. Pentru a putea beneficia în mod real de mobilitate, și aici nu mă refer doar la țările din Est și din Sud, ci și la celelalte țări din Europa, trebuie să avem niște statistici cu privire la oamenii care sunt obligați să migreze. Din 2010, 700.000 de, de oameni au migrat. Iar numărul crește de la un an la altul și crește acum, în momentul în care vorbim. Principala destinație este Germania, Regatul Unit, Olanda și Franța. Carta Europeană a Drepturilor a Persoanelor cu Dizabilități trebuie să fie respectată și e bine că raportoarea mizează pe acest lucru și trebuie de asemenea să se facă legătura cu Carta cu privire la sănătate. Nu ar trebui să existe niciun fel de discriminare împotriva persoanelor care nu uh, candidează pentru un loc de muncă și ar trebui să existe protecție socială pentru lucrători, dar și, și pentru, uh, și pentru toți oamenii, oriunde s-ar afla ei. Suntem de acord cu amendamentele 1 și 2. Sunt de bun simț și uh, este de asemenea stabilit un termen lung pentru um, persoanele cu disabilități, de asemenea îngrijirile pe termen lung uh, trebuie să fie incluse în capitolul pentru sănătate, astfel încât nici un beneficiar să nu fie privat de aceste drepturi. În ultimii ani, Am fost implicată în niște proiecte importante legate de convențiile OIM cu privire la drepturile persoanelor cu dizabilități. Ore, εντάξει. Αυτό που τα κάνει συνήγορο των αναπήρων, το οποίο θα βοηθήσει πάρα πολύ στους ανάπηρους να μάθουν τα δικαιώματά τους και να ξέρουν πώς... Proiectele acestea se refereau la educarea persoanelor cu dizabilități. Mulțumim, ne grăbim, din păcate. Mai dorește cineva să intervină? Nu. A venit și comisia și mă bucur să... A, doamna Zdanoca, dore, dorea să luați cuvântul? Vă rog frumos doar N-am auzit, din păcate, pentru că a fost o intervenție fără microfon. Acum dăm contul comis. Mulțumesc, doamna președinte, bună ziua! Aș vrea să o felicit pe doamna raportor pentru cum a muncit până în prezent pe acest dosar foarte important. Este o propunere inclusă în declarația comună a instituțiilor noastre în ceea ce privește prioritățile legislative, deci este foarte importantă pentru noi. Când îi întrebați pe cetățenii europeni care este dreptul la care țin cel mai mult, este dreptul uh, liberei circulații în Uniunea Europeană și libera circulație nu este cu putință dacă nu există reguli în ce privește coordonarea sistemelor de securitate socială. Aceste reguli protejează drepturile cetățenilor la securitatea socială atunci când se mută într-o altă țară din UE. Regulile nu sunt noi, există din 1959 și în mod constant au fost actualizate ca să se țină cont de uh, evoluția sistemelor de protecție socială și de a realităților. Un punct foarte important de spus este că aceste reguli nu armonizează sistemele de securitate socială, nu este o competență a UE, ci fac o coordonare ca să se țină cont de situația transfrontalieră. Ați vorbit despre propunerea din decembrie 2016, această propunere pe care o analizați astăzi Uh, reflectă angajamentul politic al Comisiei Europene ca să um, favorizeze libera circulație, care modernizează regulile uh, actuale, ca acestea să fie mai ușor de pus în aplicare. Avem o propunere echilibrată pentru că, pe de o parte, ușurează libera circulație și protejează drepturile cetățenilor și, pe de altă parte, uh, consolidează instrumentele pe care le au dispoziție autoritățile naționale ca să lupte împotriva abuzurilor sau împotriva eventualelor fraude propunerea face o legătură între locul în care sunt plătite contribuțiile obligatorii și locul în care sunt uh, solicitate beneficiile și uh, reglementează o um, distribuire echitabilă a contribuțiilor. Există mai multe domenii, <clears throat> șomajul, uh, coordonarea um, securității sociale pentru lucrători detașați, alocațiile familiale și alocațiile pe termen lung. Noi ne dorim să obținem progrese pe acest dosar foarte important. Mulțumim uh, Comisiei uh, dumneavoastră pentru contribuția prețioasă și așteptăm uh, cu interes avizul. Da, este o prioritate într-adevăr, și uh, îți mulțumim, Soledad, că ai lucrat așa de repede. Termenul limită pentru amendamente este pe 27 la orele 15 și votăm pe 24 aprilie și la EMPL uh, votul va avea loc pe 19 iunie. Haideți să trecem rapid la ultimul punct înainte de a încheia peste 6 minute. Eu sunt raportoare pentru avizul în ceea ce privește aplicarea legislației europene în 2016 și sunt încântată să vă prezint proiectul meu de aviz pe această temă astăzi. Este de asemenea un subiect foarte important pentru comisia noastră și să sperăm că va avea o valoare și pentru Comisia de Afaceri Juridice, care este comisia competentă pe fond. Punerea în aplicare insuficientă sau proastă din când în când este <laughs> principalul motiv pentru care cetățenii ni se adresează nouă acestei comisii. Punerea în aplicare a legislației europene bazată pe împărțirea puterilor între, pe de o parte, statele membre și pe de altă parte Comisia este o realitate și ca atare Comisia are partea să de responsabilitate în ce privește aplicarea legislației europene. Acest lucru trebuie spus cu tărie, pentru că noi la Comisia de Petiții vedem dovezi clare a faptului că există în continuare uh, uh, foarte multe cazuri de transpunere târzie insuficientă sau absentă a legislației europene și cerem Comisiei să-și asume cu toată seriozitatea rolul de uh, Uh, <clears throat> gardian al tratatelor și să rectifice situațiile problematice atunci când acestea sunt uh, identificate. Acest aviz trebuie să rămână scurt și la obiect și să ne concentrăm pe ceea ce vizează petițiile. Aștept contribuțiile dumneavoastră ca să îmbunătățesc textul. Vedeți, mi-a trebuit doar două minute și sunt bucuroasă să vă dau cuvântul domnule Marinov. Da, trebuie să iau cuvântul ca să vă felicit pentru un foarte bun proiect de aviz pe care l-ați uh, prezentat. Îmi exprim toată simpatia pentru faptul că astăzi a, întâlnirea a fost foarte grea. Nu e așa de ușor să rămâi uh, uh calm când subiectele sunt foarte uh, emotive. Trebuie să privim lucrurile din prisma Comisiei PETI, vreau să fac doar trei amendamente, vreau să vă spun în ce sens. Cred că întotdeauna trebuie să subliniem rolul cheie pe care îl joacă Comisia de Petiții și voi face un amendament în acest sens. <clears throat> De asemenea, vreau să subliniez nevoia de mai multă transparență, mai ales în ceea ce privește rezultatele proiectelor pilot și a a uh, procedurilor pentru nerespectarea dreptului comunitar. Și am să vorbesc și despre rolul ombudsmanului. Aș vrea să mai vorbesc despre un alt motiv uh, de um, îngrijorare. Este un exemplu concret, este vorba despre diferențele calitative a aceleiași măști de produse uh, vândute în mai multe state membre avem o problemă majoră mai multe state membre din acest punct de vedere și în același timp vedem că datorită petițiilor și datorită folosirii altor instrumente, Comisia Europeană a reacționat foarte rapid, a pus la punct o nouă metodă. Nu știu dacă e cu putință uh, să folosim un exemplu, acest exemplu și să arătăm că munca noastră dă rezultate. În rest, vă mulțumesc pentru proiectul de aviz și vă mulțumesc și dumneavoastră foarte mult și vă mulțumesc că sunteți atât de preciși. Doamnă Preuss. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitz. Mulțumesc, doamnă președinte. Doresc să vă mulțumesc uh, și eu pentru acest uh, proiect uh, foarte bun. Majoritatea punctelor uh, din acest aviz pot să le susțin uh, fără niciun dubiu. Dreptul uh, la petiție al cetățenilor europeni este o realizare pozitivă a Uniunii. Acest drept duce la mai multă incluziune a cetățenilor în procesele Uniunii și arată care sunt problemele la aplicarea dreptului Uniunii îmbunătățește transparența față de uh, proiectele din trecut, însă anumite lucruri nu sunt abordate suficient de profund. Sunt de acord cu privire la cifra uh, petițiilor care sunt urmate de consecințe, este important ca numărul acestora să crească și este important de asemenea să ne referim și la cele care au dus la proiecte pilot. Trebuie să ținem cont de diversele uh, sectoare relevante uh, din acest domeniu, de unde decurg cele mai importante petiții. Piața internă, justiție, mediu, uh, drepturile omului. Eu mă voi referi uh, și mă voi ocupa de aceste sectoare. Salut menționarea unei uh, politici comune uh, de migrație, apărare, um, care va îmbunătăți situația cetățenilor europeni. Din păcate, și în ultimii ani, solidaritatea solidaritatea dintre statele membre va trebui să fie încurajată. Um, nu toate statele membre își urmează obligațiile pe care și le-au asumat. Mă bucur să colaborăm pe marginea acestui aviz atât cu dumneavoastră cât și cu raportorii din umbră, pentru că împreună trebuie să venim cu o contribuție importantă în ceea ce privește aplicarea legislației Uniunii Europene și să ne asigurăm că și la Comisie aceasta este implementată în mod corespunzător. Președinta, mulțumesc și eu, domnul Marias. Ia să vedem acum uh, dacă puteți să vă rezumați la 30 de secunde. Vă mulțumesc, doamnă președinte, pentru acest aviz care este foarte interesant. Vom trimite amendamente, bineînțeles. Ceea ce contează este controlul aplicării legislației europene. Și rolul comisiei noastre este deosebit de important în această privință. Cred că trebuie să dăm dovadă de solidaritate și în ceea ce privește problema refugiaților. Grecia și Italia nu mai pot să primească refugiați suplimentari, nu mai pot să primească imigranți și trebuie că, ca Comisia să vadă care dintre statele membre nu și-au respectat obligația în acest uh, domeniu și să le invite să se conformeze dreptului european. Da, Acum comisia are cuvântul, domnul Sloces. I'm sorry. Îmi cer scuze, domnule Zolteș. Am confundat cele două nume, sunt aproape asemănătoare. Da, bună ziua. 30 de secunde. Vă mulțumesc, doamnă raportor. În al doilea rând, sunt de acord că aplicarea corectă a legislației europene este indispensabilă pentru toți cetățenii europeni și salut posibilitatea acordată cetățenilor europeni de a trimite petiții în, în atenția Parlamentului European și așa mai departe, dar câteva sugestii. Vom trimite și noi niște amendamente la acest text, pentru că în unele cazuri trebuie să fim și critici și să uh, spunem că există situații în care legislația nu este aplicată, oricum vom trimite amendamente ca să îmbunătățim acest text. Vă mulțumesc și aștept contribuțiile dumneavoastră ca să îmbunătățiți textul și să fie mai interesant și să sperăm să fie luat în serios de Comisia de Afaceri Juridice. Acum, reprezentantul Comisiei. Vă mulțumesc, doamnă președinte, și noi vrem să vă felicităm pentru că acest proiect de aviz este foarte bun. Uh, ne bucură sugestiile dumneavoastră. În general, sprijiniți uh, comisia și ați spus că există locuri de mai, loc de mai bine pe mai multe domenii, de exemplu des, vorbiți despre transparență, e adevărat că există cazuri concrete în care petițiile au schimbat situația. Da, e adevărat că n-am dat cifre, dar putem să uh, Uh, venim cu cifre, ne vom baza pe informatică pentru asta. Există deseori uh, cazuri în care oamenii trimit și o petiție și în același timp fac o plângere uh, pe lângă o instanță și aici se creează o confuzie. Vorbiți și despre noua strategie a Comisiei și de uh, posibilitatea de a uh, uh dirija uh, cetățenii, mai ales în anumite cazuri individuale, către instanțele de um, apel. Că, și de asemenea, ce putem să facem atunci când uh, nu mai există nicio cale de recurs și ce putem să facem cu cetățenii. Deci să nu îi trimitem la plimbare fără să le dăm nicio ajutor, nicio um, dacă nu există un mecanism uh, local ca să-i ajute. Deci uh, să, să nu uh, fie obligați să se mulțumească cu procedura de a dreptului comunitar, care în general ia foarte mult timp și nu ajută prea mult cazurile individuale. I'll leave it at that, uh, given that I have... Da, nu am mult în la dispoziție, deci um, nu mai am mai lucrat de Ne este tuturor foame, ne grăbim să mergem la prânz, spune doamna președinte și da, întotdeauna e bine să cooperăm mai bine între cele două instituții. Mulțumesc frumos tuturor și uh, bucurați-vă de soare!